Uh, instituționale conform regulii 68C. Iată, acordul este dat. Trecem la raportul Suievca. Amendamentul 17, vot prin apel nominal. Votul s-a închis acum. Se adoptă. Raportul Svoboda, rapor, uh, apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Încă o dată raportul Svoboda. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Melo acum. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Vilmat. Mai întâi de toate le dau cuvântul celor doi co-raportori. Doamna Vilmat începe, mai apoi urmează domnul Lize. Um, this, because this is a second reading. Pentru că este a doua lectură, avem voturi doar la amendamente. E vorba de un acord care s-a pregătit mult timp, a fost nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge aici. Deci mă bucur că avem o susținere mare aici uh, la Parlament. E vorba de asigurarea uh, siguranței și încurajarea inovării. Și uh, mi se pare bine că s-a îmbunătățit uh, siguranța pacienților uh, peste tot în Uniunea Europeană. Păcat că nu au susținut-o toată lumea. Să vă fie rușine. Mulțumim, urmează domnul Lise. Cu microfon, vă rugăm. Funcționează acum. O clarificare în ceea ce privește votul care urmează. În mod normal, nu votăm genul acesta de rapoarte. Dar, iată, UKIP a cerut respingerea acestui, uh, acestui raport nu EFDD-ul per ansamblu, ci UKIP doar. Iată, astăzi, când discutăm despre Brexit, sau am discutat uh, uh despre Brexit, uh, Brexit, trebuie să dovedim că ne opunem până la urmă opiniilor UKIP-ului. Noi, iată, venim cu decizii care afectează în, în mod pozitiv întreaga piață unică, venim cu decizii care ajută cetățenii. Mă bucur tare mult că am ajuns în uh, etapa aceasta. Mulțumesc tuturor colegilor, comisiei, doamnei Vilmăt, de asemenea. Uh, dar le mulțumesc în special colaboratorilor care au dat, uh, s-au dat peste cap pentru a ajunge la acest rezultat. Uh, respingerea amendamentului reprezintă, de fapt, sprijinirea acestui rezultat pozitiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lise. Deci, votăm această propunere de respingere. Votul s-a deschis, vot prin apel nominal. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Nu mai există alte amendamente. Prin urmare, iată, a doua lectură a Parlamentului s-a încheiat. Trecem acum la raportul LISE, același, aceeași idee, aceeași, uh, același subiect, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, respins. Nici aici nu mai există alte amendamente, prin urmare, poziția Consiliului este aprobată, a doua lectură a Parlamentului European a fost încheiată. Trecem acum la raportul GIL. Mai întâi de toate, propunerea de respingere a propunerii Comisiei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Acum, vot prin apel nominal, votul s-a deschis cu privire la acordul atins. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Ieșec și aici avem uh, un vot prin apel nominal cu privire la un acord provizoriu. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Prin urmare, prima lectură a fost încheiată. Trecem la raportul Olbricht. Vot prin apel nominal. E nevoie de o majoritate calificată. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Albrecht din nou, uh, amendamentele 1 și 2, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respinse. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Olbricht, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Ashworth. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 34 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 5. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri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 Haideți să verificăm. Votul la partea a patra s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă partea a cincea. Punct de procedură? Nu. Partea a cincea. Pentru? Domnule Rubi, aveți cuvântul. Domnule președinte, vrem să spun că 37.1 a fost respins. Acolo este vorba despre General Allowance și Publishing. Prin urmare, eu consider că punctul 5 nu mai poate fi votat. Domnule Rübich, uh, partea întâi a fost adoptată. Am adoptat primele patru părți ale acestui aliniat. Amendamentul 1 al verzilor a fost respins, prin urmare am continuat cu amendamentul 9, 17 și după aceea cu textul original. Și primele patru părți ale textului original au fost adoptate, prin urmare votăm acum partea a cincea. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată, toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a șasea pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aceea, amendamentul 10, uh, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Aliniatul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați bine mâinile. Amendamentul 36 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47 textul original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru. Verificăm votul la amendamentul 19. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Respins. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Uh, vot prin apel nominal. Îmi cer scuze. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 23. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Amendamentul 28. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat to toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 39. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 40. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Aliniatul 58, textul original, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Antrag, antrag 41. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 2 și 13, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins rezoluția pe ansamblu astfel modificată, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Trecem la raportul Gaier. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Raportul Negrescu. Vot prin apel nominal. E nevoie de o majoritate calificată. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Fernandez, vot prin, amen, prin apel nominal, majoritatea calificată din nou este necesară, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Moraes. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat to toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sargentini. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Stehovski. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Hughes-Menova. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Grapini. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la obiecții în temeiul articolului 106 cu privire la porumbul modificat genetic. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul colegei Valenciano și a colegului Diaz de Mera, textul original, aliniatul 23, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Se dorește o verificare la partea a doua, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respinsă. 59, aliniatul 59, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Rezoluția pe ansamblu, astfel uh, modificată, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis se adoptă. Stimați colegi, iată, am votat foarte repede. Vă rog să respectați uh, această, uh, acest timp pe care l-am economisit, părăsind în liniște sala, dacă nu doriți să participați la ceea ce urmează, și anume expunerea de motive. Vă rog tare mult să nu blocați uh, ieșirile și să purtați dezbateri bilaterale în afara sălii.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 frau kollegin hautala!